So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf mit die Sitzung des Wirtschafts- Dragi colegi, dragi colegi, uh, declar deschisă reuniunea Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare. Există intervenții legate de ordinea de zi. Dacă nu, ordinea de zi este adoptată în forma sa actuală. Am câteva comunicări pe care le voi citi în engleză, comunicări care vor fi anexate procesului verbal. Stadiul actual în ceea ce privește trilogurile, drepturile acționarilor, trialogul unde uh, Comisia Competentă pe Fond este jurii, dar există și uh, competențe ale Comisiei ECON, conform articolului 54. Primul trialog a avut loc pe data de 27 octombrie în uh, prezența reprezentantului președinției luxemburgheze și a Comisiei Jurova. Comisia Econ a fost reprezentată de raportorul Ole Lukvisan. Reuniunea și-a dorit să prezintă poziția fiecărei instituții legate de, legate de această propunere și identificarea punctelor care trebuie să fie discutate la nivel tehnic înaintea următorului trialog politic. S-a discutat identificarea acționarilor, s-a discutat transparența, transparența instituțiilor care gestionează activele și punctele care țin de competențele împărtășite cu Comisia Econ, remunerație, raportarea pe fiecare țară în parte și transparența deciziilor fiscale. Munca va continua la nivel tehnic, însă nu a fost stabilită o dată pentru trilogul viitor. Apoi, în ceea ce privește regulamentul uh, cu criteriile de referință, pe 28 octombrie a avut loc al șaselea trialog. Subiectele discutate au inclus categorizarea acestor uh, standarde, punctele semnificative și neimportante, regimurile aplicate acestor criterii de referință și rolul autorităților de supraveghere. Echipa de negociere a Parlamentului European a insistat asupra elementelor principale care permit la o propunere să se ajungă la un compromis. Următorul trialog este prevăzut pe data de 24 noiembrie 2015. Apoi trebuie să vă mai spun că rezumatul recomandărilor și deciziilor adoptate pe data de 29 octombrie de către coordonatori sunt următoarele. S-a convenit ca următorul dosar să fie discutat uh, la începutul lunii decembrie. Este vorba de dosarul Insolvență 2. Nu știu dacă trebuie să vă dau uh, toate detaliile în, în cifre. S-a decis să amânăm uh, numirea unui raportor privind uh, Uh, securitizarea și crearea unui cadru european unic de securitizare transparentă și simplă a, a activelor, majoritatea coordonatorilor a convenit că nu trebuie să lucrăm la un aviz privind uh, procesul de realocare de criză. Coordonatorul din partea social-democraților ne-a spus își dorește să se ia notă de faptul că nu a fost de acord cu această decizie. Coordonatorii ICON au uh, convenit să fie adresată o solicitare, o întrebare cu solicitare de răspuns uh, oral Comisiei Europene și secretariatul vă va prezenta mai multe detalii în următoarele 24 de ore Comisia Buget a cerut redactarea unui raport din proprie inițiativă privind o capacitate bugetară pentru zona euro. Coordonatorii ECON au acceptat uh, recurgerea la articolul 54 în urma cererii din partea Comisiei pentru bugetă. Nu știu ce se întâmplă cu celelalte comisii care au dorit să participe și ele la acest dosar pentru că participasem la conferința președinților comisiei. Coordonatorii au aprobat de asemenea scrisori care trebuie să fie trimise în urma unor rezoluții și petiții. Pe 8107 din 2007, pe 107 din 2015, pe 104 din 2015, pe 81848 din acest an, 1825, 130 din acest an, 1830 din acest an, 869 din acest an, 171 din acest an, 1882 toate din acest an, 1888, 889, 10900, 911, 911, good number. Văd că este și data de 11 septembrie 1009 1038 74 B80981 B81034 and that's it. All the details will be found. Veți regăsi toate aceste detalii în procesul verbal. Viitoarele moțiuni de rezoluții, dacă nu există o obiecție din partea unui coordonator, secretariatul va pregăti un răspuns standard prin care se indică că coordonatorii vor decide că nu doresc să există un follow-up după moțiunile de rezoluție. Acestea au fost uh, comunicările președintelui. Sper că ați reușit să urmăriți toate aceste cifre. Vă vom cere, vă vom întreba mâine dimineață în legătură cu acest subiect și ajungem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Agreement between the European acord între comunitățile europene și uh, principiul Liechtensteinului, prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite în directiva 2003-48 a Comunității Europene a Consiliului privind impozitarea venitorilor din economii sub forma plăților de dobândi și dacă îmi permiteți o să continui acum în limba mea maternă. Da, este O să dau cuvântul în primul rând raportorului, după care vor urma raportorii din umbră și ceilalți colegi. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că coordonatorii au decis ca aceste aspecte fiscale să fie dis- discutate într-un sistem uh, rotativ. De această dată a venit rândul ECR-ului, dar mai urmează Andorra, Monaco, San Marino, astfel încât toate grupurile politice vor avea ocazia să-și aleagă uh, statul uh, preferat. Și, în primul rând, discutăm despre Liechtenstein, dosar de care se ocupă conform sistemului rotativ, ECR-ul, și dau acum uh, cuvântul uh, domnului Stafatitis. Colegi, uh, dragi colegi, în primul rând, raportorul, domnul Sander Lunas își cere scuză pentru că nu a putut să fie prezent, pentru că mm, a trebuit să fie în alt loc astăzi. Dumnealui consideră că acordul uh, acesta este un pas important în eforturile pentru a combate evaziunea și frauda fiscală și actualizează uh, acordul din, do- din 2004, asigurându-se că se acordă aceleași uh, standarde când vine vorba de taxarea veniturilor fiscale. Raportorul salută și sprijină actualizarea acestui acord și speră că va fi adoptat la timp, astfel încât la 1 ianuarie 2016 acest acord actualizat să, intre, să poată să intre în vigoare. Vă mulțumesc! Aveți la dispoziție chiar mai mult uh, timp, dacă vă doriți, spune domnul președinte. Nu-mi pare rău, mi s-a terminat textul. Da, taxarea sistemul uh, fiscal din Liechtenstein este o temă importantă, cel puțin pentru circunscripția mea electorală, care este învecinată cu Liechtensteinul și acum ajung la raportorul din numărul app domnul Balz, care înlocuiește pe domnul Schwab. Domnule Balz, vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Ferbar. Aș dori să mulțumesc în primul rând și raportorului, chiar dacă dumnealui nu este prezent astăzi, aș dori să-i mulțumesc lui Sander Lunds pentru Uh, bunul proiect de raport redactat, trebuie să spun că în combaterea evaziunii fiscale, Uniunea Europeană are, a încheiat un nou acord cu Liechtensteinul și eu cred că acest acord trebuie să fie salutat în mod uh, expres pentru că este un alt pas important în combaterea fraudei fiscale și mai ales în combaterea evitării plății taxelor în Europa. Schimbul de informații consolidat prin în ceea ce privește conturile financiare va ușura viața autorităților uh, financiare să identifice, să identifice pe cei care uh, nu își plătesc uh, taxele și aceștia nu își vor mai putea ascunde atât de ușor veniturile în străinătate. Actualizarea acordului din anul 2005 a fost importantă, astfel încât în uh, Liechtenstein să fie respectate același reguli și standarde ca în, anul, ca în Uniunea Europeană, pentru că din 2005, atât în Uniunea Europeană cât și pe plan global, au avut loc câteva evoluții importante, referitoare la reglementare, la standarde, mă gândesc la modificarea standardelor OCDE când vine vorba de schimbul automat de informații fiscale din anul 2014. Ținând cont de noile realități din combaterea evaziunii fiscale, Raportorul nostru din uh, umbră, Andreea Schwab, este de aceeași părere cu raportorul domnul Sander Lunes și anume că Parlamentul European ar trebui să-și dea aprobul pentru acest uh, acord. Domnule președinte, am vorbit uh, de două ori mai mult decât antevorbitorul uh, meu și acum rămâne de văzut dacă următorii intervenienți vor reuși să-și dubleze aceste uh, intervenții. Vă mulțumesc. Uh, sper că lungimea discursurilor nu va ține de mărimea contului bancar care există în uh, Liechtenstein. Și acum uh, dau cuvântul reprezentantului socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Discutăm despre Liechtensteinul minunat unde se face, se produce un vin foarte bun, între altele, oricum în numele grupului S&D, mă bucură și pe mine faptul că se fac progrese pe această temă a combaterii evaziunii fiscale. Acordurile cu statele terțe trebuie să fie puse în aplicare cât mai repede posibil. Drept urmare, și noi suntem de acord cu recurgerea la procedură simplificată. În calitate de raportor pentru acordul cu Elveția, mă bucură faptul că discutăm acum și cu alte state, în acest caz cu Liechtensteinul, contează foarte mult este fondul acestui acord, conținutul acestui acord și prin acest acord ne uh, a făcut un pas uh, înainte în combaterea acestui fenomen al evaziunii fiscale, însă, sunt, însă este evident că trebuie să facem și alți pași suplimentari. Avem nevoie de un acord cuprinzător, avem nevoie de uh, un schimb automat de informații. Informațiile trebuie să, se, să fie schimbate mai rapid și într-un mod cât mai transparent. Și sper că Parlamentul European va fi ținut la curent în ultimele evoluții de către Comisia Europeană în legătură cu acordul pe care îl discutăm acum și cu acordurile viitoare este evident că Uniunea Europeană trebuie să combate practicile ilegale și neechitabile și acest acord este într-adevăr un pas în direcția bună. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, mă bucură faptul că în urma intervențiilor subcinte o să avem mai mult timp la dispoziție pentru o dezbatere din partea liberalilor. Mm, raportorul din umbră nu este prezent, Silvi este coordonatorul da, eu mi-aș dori să mă întorc în uh, Liechtenstein, dar nu-mi doresc să-mi plătesc taxele altundeva decât în Franța. Da, foarte bine. Miguel Viegas din partea verzilor are, are acum cuvântul. Uh, portanto, uh, nós entendemos como positivo. Vă mulțumesc. Este un uh, pas înainte important care ne confirmă analizele noastre referitoare la scandalurile din ultima perioadă și atenția dedicată acestui uh, subiect de Parlamentul European dă în cele din urmă roade. Și cetățenii europeni nu pot pur și simplu înțelege cum este posibilă continuarea uh, evaziunii fiscale în același timp cu impunerea politicilor de austeritate de către guvernele europene. Deci, dintre aceast- din această perspectivă, acest acord este un important pas înainte. Desigur, acordul trebuie să fie monitor- monitorizat și evaluat în uh, permanență din câte am înțeles eu, schimbul de informații urmează să înceapă abia în anul 2017 și mă întreb de ce avem nevoie de această amânare cu un alt an. Înțeleg că trebuie rezolvate anumite aspecte administrative, însă luăm notă de această amânare care nu este un punct atât de pozitiv. Problema nu este reprezentată de lipsa legislației. Schimbul de informații este o idee vehiculată deja de uh, mai mulți ani și în trecut s-au desfășurat, uh, au avut loc diferite scandaluri, poate nu de aceeași amploare ca LuxLeaks, însă au existat uh, scandaluri și, și în Germania, Parlamentul European, Uh, Consiliul uh, legiferat uh, în acest, pentru a combate acest fenomen, însă am văzut că legislația, un cadru legislativ nu este suficient. Am, dispunem de diferite instrumente legislative care însă nu au fost folosite. Acest acord ar trebui să fie adoptat, însă și mai important va fi să monitorizăm impactul acestui acord, pentru că cetățenii trebuie să vadă că legea este respectată. Este important să mergem înainte, desigur, trebuie să adoptăm acest acord, însă înainte de, to- înainte de orice trebuie să monitorizăm, să evaluăm situația să ne asigurăm că există o tragere la răspundere. Trebuie să vedem dacă aceste acorduri sunt puse în aplicare, dacă duc la rezultate tangibile, vizibile pentru cetățenii europeni, dacă aceste acorduri într-adevăr pun capăt fraudei și evaziunii fiscale. Acestea sunt uh, remarcile mele din acest moment. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Nimeni altcineva nu mai uh, dorește să ia cuvântul. Vă atrag atenția asupra procedurii. Astăzi este 9 noiembrie și pentru ca acest acord să poată intra în vigoare pe data de 1 ianuarie 2016, trebuie să urmăm o procedură accelerată. Consiliul ne-a rugat ca în uh, mini-plenara din decembrie, de pe 2 decembrie, să ne adoptăm uh, poziția pentru ca și Consiliul să-și poată adopta decizia finală. Nu putem modifica acordul, doar poziția Consiliului, deci este în interesul nostru a tuturor ca acest acord, într-adevăr, să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2016. Vă mulțumesc. Uh, cam atât în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi. Nu știu dacă raportorul dorește să revină. Nu am văzut pe nimeni din partea comisiei. Și acum Luăm o pauză de 4 minute până când va sosi doamna comisară pe Vestager. Mulțumesc. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dear colleagues, it's a great pleasure for me. Dragi colegi, este o mare plăcere pentru mine să vă urez bun venit doamnei Margaret Feștager, care a acceptat invitația noastră de a fi prezent astăzi aici pentru un schimb de păreri cu Comisia Econ în cadrul dialogului structurat între Parlamentul European și Comisia Europeană. De la ultima prezență a doamnei uh, comisar în iulie, Comisia a făcut un pas uh, important în ceea ce privește planificarea impozitelor uh, agresivă din partea multinaționalilor și a vizat și ajutoarele de stat acordate ilegal companiilor Fiat și Starbucks. Got message from, uh... Sper că ați primit mesajul colegului Moscovici care a urmărit dezbaterea la ultima plenară legată de deciziile fiscale, acolo unde decizia dumneavoastră a fost punctul central al, discu al discuției noastre. Săptămâna trecută am vorbit despre consultările publice pentru a permite autorităților naționale competente să fie mai eficiente în aplicarea deciziilor fiscale și grupul de lucru privind concurența a vorbit cu președintele autorității luxemburgheze, pentru că avem o președinție luxemburgheză care a și venit la Strasburg. Și a fost impresionant să vedem modul în care un stat atât de mic este atât de bine organizat. Comisia Econ lucrează acum la raportul anual uh, privind concurența pentru 2014 și domnul Langen și-a prezentat uh, raportul în octombrie, iar amendamentele vor fi discutate săptămâna aceasta joi. Uh, problemele legate de concurență vor fi deci pe ordinea noastră de zi până la sfârșitul anului, așa încât în numele comisiei noastre salut angajamentul dumneavoastră pentru, față de un dialog permanent cu comisia noastră și aș dori să vă dau cuvântul pentru 10-15 minute, după care o să avem uh, regulile clasice, 5 minute și alegerea vă stă la dispoziție să puneți întrebări scurte și să primiți răspunsuri scurte pentru a putea uh, pune și alte întrebări sau răspunsuri uh, lungi, uh, întrebări lungi, mă scuzați, urmate de răspunsuri lungi. Deci depinde de dumneavoastră cum vă gestionați timpul. Mai întâi aș dori să vă dau cuvântul dumneavoastră, domnul comisar. Well, first of all, thank you very în primul rând, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. Este o mare plăcere pentru mine să fiu aici și aștept cu interes dezbaterile, pentru că îmi place că e așa ca un meci de ping-pong și este o inspirație pentru mine. A trecut aproape un an de când uh, mi-am asumat mandatul și cred că este un moment bun să adaug un nou capitol în ceea ce privește cooperarea între mine și această comisie. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Langen pentru proiectul de raport în ceea ce privește politica concurențială a UE. Cred că este evident, dacă citești raportul în amănunt, că avem multe lucruri pe baza cărora putem să construim și asta este promițător din perspectiva cetățeanului, să vadă că lucrăm împreună în aplicarea legii concurenței. Piața unică, evident, este bijuteria coroanei este cea mai bună rețetă pe care o avem și lucrăm să o ținem deschisă, lucrăm împreună la acest lucru. Cred că de asemenea suntem de acord că aplicarea robustă a legilor concurenței este un element cheie. În Uniunea noastră, fiecare companie, mică sau mare, ar trebui să aibă ocazia să, să facă afaceri, să-și prezinte inovațiile către client să aibă o șansă, practic, și să nu fie înlăturată de uh, companii mari sau de companii care utilizează, abuzează de uh, cota lor de piață. trebuie să existe tratament egal astfel încât să ai o șansă pe piață și facem acest lucru pentru cetățeni, pentru consumatori pentru că dacă funcționează concurența, atunci companiile cresc datorită produselor lor sau uh, datorită serviciilor lor. Și există foarte multe motive bune să faci afaceri în Europa. Există motive substanțiale chiar. Suntem de acord cu asta și credem că este o bază foarte bună pentru a discuta inițiativa mea de a încuraja și mai mult uh, aplicarea legilor uh, concurențiale în Europa. Mă refer aici, firește, la consultarea în ceea ce privește modurile de a eficientiza autoritățile naționale competente. Așa cum a spus și domnul Ferber, am, v-am trimis un e-mail săptămâna trecută pentru ca dumneavoastră să aveți o imagine mai detaliată uh, în ceea ce privește uh, planurile pe care le avem. Și o să vă spun câteva lucruri acum. Deja de mai bine de un deceniu, agențiile naționale de concurență au fost un partener cheie pentru noi în ceea ce privește aplicarea legii. Și nu ne putem descurca fără ei. Bineînțeles, acest portofoliu are multe competențe în cadrul Comisiei, dar cu toate acestea nu ne putem descurca fără autoritățile naționale. Lucrăm foarte strâns împreună în rețeaua de concurență și începând cu 2004 am adoptat mai bine de o mie de decizii antitrust împreună. Și din aceasta, din această o mie, 85% au fost decizii luate de autoritățile naționale. Și cred că acesta este un exemplu foarte bun al modului în care autoritățile naționale și cele europene pot să conlucreze în beneficiul cetățeanului. Dumneavoastră, în Parlament, ne-ați încurajat întotdeauna să dezvoltăm uh, și mai mult această rețea europeană, din motive destul de evidente. Dacă vrem ca concurența să facă o diferență în viața cetățenilor, atunci trebuie să ne asigurăm că autoritățile naționale pot să joace pe deplin rolul. Și acum nu vorbim doar de proceduri sau de reguli, vorbim și despre uh, echitate și egalitate și acestea nu ar trebui să depindă de statul membru în care trăiești. Ar trebui să fie niște drepturi de care să se bucure fiecare cetățean. Din păcate, uneori contează dacă locuiești într-un anumit stat membru și nu în altul. Există probe că firmele, companiile uh, se pot confrunta cu niveluri diferite de uh, amenzi, uneori de 25 de ori mai mari pentru același tip de comportament ilegal, în funcție de autoritatea care ia decizie, decizia. Există cazuri în care companiile care nu joacă după reguli pot să-și schimbe identitatea juridică și să scape neamendate. Nu toate autoritățile naționale au resursele uh, necesare pentru a-și îndeplini sarcinile așa cum trebuie și autoritățile naționale ne spun că pot fi mai eficiente dacă ar avea instrumentele potrivite și dacă ar avea competențele necesare. Și aceste subiecte sunt fundamentale. Nu ar trebui să fie rezolvate exclusiv cu linii directoare sau cu comunicări sunt absolut uh, convinsă că acest lucru nu se poate întâmpla și tocmai de aceea, săptămâna trecută, am uh, avut inițiativa de a lucra la o propunere legislativă pentru a îmbunătăți situația. Uh, în tot acest an, serviciile mele au încercat să evalueze opțiuni de măsuri concrete cu autoritățile și ministerele competente din statele membre. Și reacțiile primite au fost esențiale pentru noi pentru a ne concentra asupra domeniilor unde există probleme, pentru a avea niște măsuri care să aducă rezultate. Pe 4 noiembrie am lansat o consultare publică, scopul fiind să reunim punctele de vedere ale tuturor actorilor implicați pentru a vedea care sunt măsurile necesare ne concentrăm asupra trei domenii. În primul rând, garanții că autoritățile naționale au resursele și personalul necesar pentru a-și face treaba. În al doilea rând, garanții că au instrumentele necesare pentru a detecta și a amenda încălcările uh, regulilor de concurență. Și în al treilea rând, să ne asigurăm că programele care încurajează companiile să um, își declare cartelurile ilegale pot să funcționeze eficient în statele membre. Nu încercăm să schimbăm cultura statelor membre sau să identificăm cine ar trebui să, fie, să se ocupe exclusiv de aplicarea regulilor de concurență. Ceea ce ne interesează este ca toată lumea să aibă un set minim de instrumente pentru a aplica eficient legea. Și cred că există loc pentru amândouă. Cred că este important să vă țin la curent în ceea ce privește evoluțiile în acest sens. Dar este la fel de important să vorbesc și despre implicarea dumneavoastră ca aleși uh, ai cetățenilor. Și cred că acesta este un moment evident în care trebuie să lucrăm împreună pentru a obține rezultatul scontat. Pentru această inițiativă vreau să, asigur, să vă asigur de implicarea mea totală a colegiuitor. În urmă cu două săptămâni, Comisia a arătat ce poate face, practic, aplicarea legilor uh, concurențiale atunci când se face în mod independent și robust și vă mulțumesc pentru observațiile făcute în plenară. Cred că este foarte important, cred că are un efect asupra cetățenilor și cred că are și logică pentru cetățeni. Fac uh, aluzie aici la modul în care s-au rezolvat cele două cazuri. Am decis că Fiat a obținut uh, ajutor de stat din Luxemburg și Starbucks uh, din țările de jos, în mod ilegal și vreau să repet astăzi că aceste două decizii dau un semnal important către statele membre și către companii, fie ele mari sau mici, că nu poți să folosești sistemul fiscal pentru a da de pomană ajutoare de stat, în mod ilegal. Voiam de asemenea să spun clar că sunt la începutul mele și nu la final și voi continua să um, deschid din nou cazuri de acest gen dacă avem îndoieli în ceea ce privește respectarea regulilor. Și dacă se deschide un asemen- o asemenea speță, vom face tot posibilul să o și rezolvăm cât mai curând cu putință, fără să compromitem în vreun fel calitatea muncii noastre. În paralel, progresăm în analiza noastră în ceea ce privește abordările față de deciziile fiscale în toate statele membre scopul fiind să evaluăm cât mai bine situația existentă, astfel încât să putem uh, lucra către adevărate linii directoare, acolo unde avantajele fiscale pot deveni ajutoare de stat ilegale. Viziunea noastră comună pentru politica concurenței este clară, cred că o împărtășim cu toții indiferent de unde venim și că vrem o piață unică, deschisă și echitabilă, și asta ar trebui să fie experiența tuturor cetățenilor din fiecare stat membru. Doar așa putem să ne asigurăm că cetățenii pot avea beneficiile pieței unice și cred că există beneficii de care este nevoie zi de zi, practic, pentru oamenii care doresc un loc de muncă sau să creeze o nouă afacere sau să-și prezinte inovația în fața consumatorilor europeni. Aștept cu mare interes discuțiile de astăzi. Presupun că o să mă testați uh, uh, pe mai multe subiecte decât am uh, menționat, dar haideți să plecăm de unde am spus și sper să îmi oferiți și mai multă inspirație pentru mine și pentru serviciile mele. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar. După cum am spus, apreciem munca dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Piața unică are nevoie și de uh, un nivel de egalitate și tocmai aici uh, este o problemă cu ajutoarele de stat uh, acordate ilegal. Vorbim aici de un nou capitol și ne bucurăm și suntem mândri că ați deschis acest capitol și îl veți trata în continuare. Acum o să dau cuvântul uh, diverselor grupuri, începând cu grupul PPE și dau cuvântul domnului Balz. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Feștagăr. Mă bucur că sunteți prezent aici, în fața comisiei noastre. O să mă concentrez, în primul rând, asupra aspectelor fiscale, pentru că acestea sunt esențiale pentru noi avem și un, o comisie specială taxe și aș vrea să vă adresez două întrebări destul de scurte. În primul rând, vreau să vă întreb care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește ideea de a introduce un sistem de casă de compensare prin care deciziile fiscale să poată fi evaluate la nivel UE pentru a vedea dacă există efecte negative asupra altor state membre. V-ați gândit uh, care ar fi efectele practice sau efectele secundare ale unui asemenea sistem? Asta a fost prima întrebare. Și a doua întrebare, ați menționat deja că ați anunțat recent două decizii legate de deciziile fiscale. Deja aveți o experiență serioasă în acest domeniu și vreau să știu care este calendarul estimat pentru adoptarea liniilor directoare pentru a stabili bune practici în timp ce se emit deciziile fiscale, astfel încât să existe certitudine juridică atât pentru statele membre cât și pentru companii. Asta a fost a doua întrebare. La prima întrebare, dacă să stabilim o casă de compensare sau nu, nu știu. Cred că există argumente pro și argumente contra. Unul din argumentele contra este că ar putea întârzia lucrurilor și ar da statelor membre sentimentul că nu sunt responsabile pentru deciziile fiscale pe care le iau. Și cred că ar trebui să fim suficient de ambițioși încât să ajungem la o situație în care aceste decizii fiscale nu sunt un mod de a obține avantaje, ci un mod de a obține certitudine juridică. Și cred că tocmai de aceea este foarte important să susținem în continuare standardele propuse de OCDE și să avem un schimb automat de informații în ceea ce privește deciziile fiscale. Și sper să putem lucra și la mai multă transparență și la o bază fiscală comună. În discuția de, legată de casa de compensare, ar fi important să răspund și la a doua întrebare, pentru că ar dura foarte mhm. mult timp să avem uh, să elaborăm niște linii directoare tradiționale și atunci mă concentrez asupra uh, rapidității cu care putem oferi ghidare statelor membre, astfel încât uh, acestea să vadă cum ne stabilim procedurile în mod transparent și în conformitate cu uh, liniile directoare privind ajutoarele de stat și încercăm să facem acest lucru cât mai repede cu putință și sperăm că deciziile pe care le-am luat până acum, împreună cu deciziile viitoare și uh, împreună cu analiza a uh, deciziilor fiscale luate de statele membre care iau asemenea decizii, să ajungem uh, într-un uh, timp relativ scurt la, un, uh, la niște linii directoare. Mulțumesc foarte mult, mai aveți un minut și jumătate la dispoziție. Bun, se pare că domnul Balci este mulțumit, așa încât Peter Simon pentru, numele, pentru grupul SND. Vă mulțumesc că să vorbesc în limba germană și din partea mea, doamna comisar, Aș dori să vă felicit pentru deciziile de săptămâna trecută, pentru că ați transmis un mesaj clar în Europa. Nu discutăm doar despre un comportament ilegitim, ci de un comportament ilegal. Uh, mulți dintre cei care au apărut în fața Comisiei Taxe a Parlamentului European au spus că acest comportament nu ar fi ilegal. Prin deciziile dumneavoastră spuneți că acest comportament ar fi unul ilegal. Însă lucrul important uh, este următorul. Conform uh, documentelor pe, de care dispuneți, mă întreb dacă există capacitatea necesară la Comisia Europeană pentru a monitoriza numărul mare de asemenea dosare. Și apoi aș dori să vă întreb ceva în legătură cu schimbul automat de informații. Consiliul a cerut ca Comisia să primească date care să furnizeze Um, să, real, să ducă la informații statistice care să permită Comisiei Europene să se ridice la înălțimea rolului care îi revine și anume să verifice dacă aceste decizii fiscale sunt conforme dreptului primar european. Și aș dori să vă întreb de care informații ați avea nevoie pentru a putea achita de acest rol de gardian al tratatelor? Și a treia întrebare se referă la rolul Comisiei în așa numitul grup uh, privind codul de conduită. În uh, această dim- peste weekend a apărut această informație și în această dimineață a, a fost tipărită informația și în uh, presa din uh, Germania. Se pare că uh, Parlamentul European nu va participa la acest grup privind codul de conduită, pentru că ar fi vorba de informații care nu sunt uh, de la titlul opiniei publice. Și în uh, presa din Germania se spune că anumite state membre sunt acuzate de un comportament greșit de mai mulți ani. Comisia Europeană este reprezentată în acest uh, grup și este un uh, grup în care, de fapt, Comisia Europeană nu, uh, nu poate să se achită de răspunderile care îi, răspunderile care îi revin, care țin de respectarea tratatelor uh, europene. Deci mă întreb dacă um, deci puteți să... Nu știu dacă există un secret mai mare decât există aspecte mai care să nu fie făcute publice decât această necesitate a Comisiei Europene de a respecta și a vegea ca tratatele să fie respectate. Uh, well, first... Nu știu dacă aș fi de acord cu faptul că Comisia Europeană nu poate să facă suficient de multe, pentru că noi nu avem ambiția să fim o autoritate fiscală care să le înlocuiască pe cele din statele membre. Uh, nu, ambiția noastră este diferită. Noi vrem să facem în așa fel încât să vedem și mai uh, încolo ce se întâmplă după ce sunt uh, luate deciziile fiscale. Pentru că aceste decizii uneori nu sunt în conformitate cu legislația din anumite state membre și eu cred că cele două cauze unde s-a luat o decizie sezona trecută uh, ne dau o bun, un bun prilej. Pentru că Um, în conținutul deciziei se spune clar cum trebuie recalculate impozitele pentru aceste companii și care este suma care trebuie rambursată din aceste ajutoare de stat. Știți că și la OCDE au existat lucrări care arătau uh, cum trebuie să se calculeze prețurile uh, pe plan intern, astfel încât să corespundă cu tendințele de pe piață și ca să se împiedice transferul Uh, um, sediului companiilor și în același timp și transferul locului în care se plătesc impozitele. Oricum, noi dăm multe linii de orientare, dar în niciun caz nu vrem să înlocuim munca pe care au făcut-o deja autoritățile naționale. În al doilea rând, în ceea ce privește statisticile, nu cunosc poziția colegului meu, Pierre Moscovici, pentru că el are uh, o răspundere mai lărgită în ce privește uh, politica fiscală, dar pentru mine a fost de mare ajutor să știu că avem instrumente utile ca să obținem informațiile de care avem nevoie. Și așa cum știți, atunci când uh, am discutat despre deciziile fiscale și despre mm, atitudinea statelor membre, am spus clar că uh, nu ezităm să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a obține informațiile uh, pe care le solicităm. Și există această adevărată cutie cu um, instrumente. În ce privește a treia întrebare pe care ați spus-o dumneavoastră, cred că munca acestui grup este foarte utilă, dar e bine să ne gândim și retrospectiv în ce fel acest grup de lucru ce privește codul de conduită um, a influențat uh, politica actuală. Și eu cred că chiar a existat o influență pozitivă. Mulțumesc. V-aș da câteva secunde suplimentare. Nu, v-am acordat câteva secunde suplimentare, dar vreau să respectăm regulile. Acum domnul Stabate are cuvântul. Vorbesc uh, în numele uh, doamnei Swinburne, care nu poate să fie prezentă la întâlnirea noastră pentru că a trebuit să-și ducă copilul la spital. Doamnă comisar, mai întâi vreau să vă felicit pentru uh, comisiile uh, Uh, recente ale concluziei în sensul că Luxemburgul și cele de jos au oferit subvenții ilegale și ajutor de stat uh, companiilor Fiat și Starbucks. Faptul că se veghează la respectarea dreptului concurenței în Uniunea Europeană este una dintre luptele cele mai inversionate pe care trebuie să le ducă Comisia Europeană și dumneavoastră ați demonstrat că vă îndepliniți rolul cu, um, plin și îndesat. Am două întrebări. În ce măsură credeți că cele două decizii ale Comisiei vor preveni alte asemenea comportamente de uh, evitare a plății impozitelor de către companii sau chiar de către state? Și ați putea să faceți comentarii în ce privește acordurile de la OCDE în ce privește erodarea bazei fiscale și uh, tax shifting? Uh, pentru că principalii lideri de la OCDE au spus că aceste două acorduri vor avea un impact major asupra uh, comportamentului uh, um, companiilor și a nivelului impozitelor plătite. În ce măsură considerați dumneavoastră că aceste uh, um, acorduri în ce privește erodarea bazei fiscale și tax shifting-ului ne va permite să avansăm munca cu crearea unei baze comune de impozitare pentru um, um, profitul companiilor în Uniunea Europeană, pentru că chiar și în prezent există câteva state membre care sunt total împotriva acestei inițiative legislative. Doamna comisar, eu sper că uh, fetița colegii dumneavoastră se va simți mai bine. Vă rog să Mm, credeți că aceste decizii vor avea o adevărată uh, putere de a transmite un mesaj și de a spune statelor membre și companiilor că e mai bine să nu se mai repete asemenea comportamente. ne am spus foarte bine care este suma ce trebuie recuperată și am uh, dat uh, recomandări în ce privește metodologia, ca să se tragă învățăminte și să se știe clar cum trebuie să se procedeze. În ce privește proiectele de la OCDE, în ce privește uh, transferul uh, uh, poverii fiscale și erodarea bazei fiscale, deocamdată încă nu au fost adoptate de, cate, de toate statele membre. Oricum, este foarte important că toate statele OCDE și-au luat un angajament. E bine că nu sunt doar statele europene și trebuie să convingem cât mai multe state de altfel, pentru că e important să știm unde sunt um, um, depozitați banii. Scurta mea experiență mi-a arătat că trebuie să fii prudent uh, atunci când te exprimi, însă dacă aceste acorduri chiar vor fi puse în aplicare, uh, vor fi o mare realizare. În ce privește baza comună de impozitare? Răspunsul este nu. Și acest lucru nu are de-a face numai cu multe naționale, ci și cu companiile mai mici, care să spunem că au uh, um, filiale în două sau trei state membre și care ar vrea să știe uh, exact ce impozite vor avea de plătit. Și atunci ei uh, uh, nu, nu vor mai avea nevoie să plătească uh, auditori și consilieri fiscali. Deci dacă ar exista această bază comună de impozitare, ar fi mai simplu pentru toată lumea. Mulțumesc. Puteți să stingeți microfonul, vă rog, domnul Dabati. Mulțumesc. Acum, în numele grupului uh, liberal, are, acum are cuvântul uh, uh Ramon. Um, ok. Dear Commissioner, dear colleague. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, doamnă comisar, dragi colegi, mai întâi vreau să spun ce importante sunt deciziile Comisiei în ce privește cazurile Fiat și Starbucks. Sper că aceste anchete vor ajunge până la uh, capăt. Am două întrebări. Mai întâi, în ceea ce privește Google, uh, eu uh, salut uh, obiecțiile pe care le-ați lansat dumneavoastră, dar le spun că ar trebui să se continue ancheta comisiei și să vă uh, um, concentrați atenția nu numai asupra sistemului Android, ci și asupra um, motorului de căutare Google. În ce privește rezultatele? Google a răspuns că nu există niciun fel de bază juridică pentru ca ei să plătească amenzi pe care le impune Comisia Europeană. Așa a răspuns și Microsoft în urmă cu mai mulți ani. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest răspuns? Eu aș vrea să fiu sigur că aceste amenzi vor fi calculate pe an um, și ar trebui să începem calculul din 2006 până în prezent, când am, am început să avem de pierdut din cauza lor. Sunteți de acord cu această idee a mea sau nu? În ce privește concurența în domeniul aviației, eu cred că uh, Direcția Generală Concurență și Direcția Generală MUV ar trebui să fie mult mai uh, îndrăzneți în ce privește concurența loială în domeniul aviației. Avem o problemă cu companiile, de exemplu, din țele din Golf, care Um, sunt ajutate de stat și um, măsurile luate în Uniunea Europeană nu sunt uh, deloc uh, eficiente. Dacă companiile europene ar avea dreptul la asemenea ajutoare financiare, s-ar considera ajutoare de stat ilegale. Credem că Comisia ar trebui să impună un fel de clauză de concurență uh, loială în, uh, că se discută acorduri externe în domeniul aviației și de asemenea ar trebui să existe o metodă de a uh, controla uh, um, felul în care um, sunt subvenționate aceste sau finanțate aceste companii. Și poate că ar trebui să includeți această măsură în pachetul aviației. Doamna comisar, mai întâi, în ce privește Google, ancheta a fost lansată în aprilie și suntem în mijlocul uh, muncii, deci nu pot să vă spun când va fi luată hotărâre. În ce privește uh, um, răspunsul Google, știți că este un uh, răspuns uh, foarte detaliat, acum îl analizăm și va trebui să primim și mai multe date și de la Google și de la țări terțe și după aceea vom putea să ne finalizăm munca. Dar acest lucru va mai dura câteva luni. În ce privește amenziile, Amenziile sunt stabilite în funcție de gravitatea mm, faptei și de durată. Da, aceste amenzi trebuie să fie mm, descurajatoare. Deci nu e vorba numai despre uh, comportamentul uh, um, aceste companii și crearea cartelului, ci trebuie să vedem și care, a fost, uh, care au fost uh, daunele. Și în funcție de nivelul uh, pierderilor, a daunelor, să se creeze amenziile. În ce privește um, aceste instrumente, uh, aceste dispozitive uh, care nu sunt neapărat folosite de companiile europene, dar care pot să aibă un impact asupra pieței europene și acolo se pot da amens. În ce privește aviația, deja v-am urmat sfatul și am colaborat cu cei de la DJ Move pentru că știm că în Europa a, uh, Um, avem uh, legături mult mai bune spre beneficiul călătorilor europeni, dar ne interesează foarte mult și ce se întâmplă în afara granițelor Europei. Eu lucrez cu colegul meu ca să știm exact uh, ce să facem în momentul în care vom redacta noile linii de orientare pentru domeniul aviației. Mulțumesc acum pentru grupul GUE, are cuvântul de doamna Paloma Lopez Hermero. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în spaniolă. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Pe noi ne interesează să avem un instrument de reglementare a pieței, instrument uh, într-o de către dreptul concurenței și acesta să fie spre beneficiul consumatorilor și nu neapărat a marilor companii. Credem că acest instrument ar trebui să fie util pentru a corecta uh, um, ce nu funcționează bine pe piața internă și ca să garantăm respectarea tuturor normelor europene. În ce privește um, o rețea a autorităților naționale, în ce privește dreptul concurenței, am ascultat propunerile dumneavoastră, le susțin, dar sunt uh, foarte neliniștită. Mă întreb cum putem să garantăm independența acestor um, uh, entități, nu neapărat față de stat, ci și față de uh, actorii din sectorul privat, care pot să aibă o influență importantă. Am trei întrebări concrete pentru dumneavoastră. Mai întâi, Comisia are de gând să se ocupe de dumpingul social pe care îl practică mai multe companii și să considere că este un uh, element care într-adevăr preferă, um, permite obținerea de avantaje necuvenite? Și în ce privește dosarele Starbucks și Fiat, o să faceți tot ce trebuie pentru ca sumele recuperate să revină acelor state unde s-a produs valoarea adăugată? Apoi, Comisia are de gând să ia măsuri ca să protejeze sectorul energiilor generabile în Spania Um, căci noile dispoziții legislative acum creează o diferență foarte mare între situația de pe piața din Spania și um, cadrul legislativ european. Mulțumesc! Mai întâi, să vedem cum putem să garantăm um, independența autorităților naționale a concurenței avem și noi câteva idei, dar consultările publice sunt foarte importante pentru că putem să atingem acest obiectiv folosind mai multe căi. Și oricum, deja se folosesc metode diferite în statele membre. În anumite state membre, metodele sunt foarte bune, în altele e loc și de mai bine. Comisia acum poate să spună, da, iată ce funcționează foarte bine și, în alte cazuri, să spună, iată cum ar trebui să funcționeze. În ce privește dumpingul social? Da, nu știu dacă uh, eu sunt persoana cea mai potrivită ca să vă răspund la această întrebare, dar eu cred că acum avem un nou uh, uh, set de legi foarte util. Nu mai putem să sprijinim mutarea unei companii într-o țară dacă acest lucru presupune închiderea unor unități de fabricație și pierderea unor locuri de muncă în țara în care compania s-a inițial. Și foarte bine că se întâmplă așa, pentru că trebuie să îți muți afacerea din motive bune, nu numai pentru, din motive de dumping. Eu cred că este o, motivă concret, o metodă concretă ca să arătăm că vrem să se facă realocări um, și relocări de companii din motive justificate, nu din motive de dumping social. În ce privește sumele recuperate de la cele două companii uh, uh, și returnarea lor, legislația noastră în ce privește ajutorul de stat nu ne permite să facem acest lucru. Noi trebuie să recuperăm ajutoarele de stat care au fost acordate în mod ilegal sau în mod incompatibil cu legislația comunitară, dar nu avem dreptul să le returnăm altor state. Oricum este destul de uh, complicat să vezi unde trebuie să se întoarcă acești bani. Dar eu cred că e o discuție care ar trebui să aibă loc la un nivel mai larg, nu numai în ce privește impozitarea și ajutorul de stat. În sfârșit, în ce privește uh, um, energia regenerabilă? Nu cunosc detaliile în ce privește situația din Spania, dar pot să revin căci noi vrem să facem în așa fel încât energiile regenerabile să poată să fie cuprinse în uh, sistemul de producere de energie pe scară largă și ați văzut foarte mult că s-a, uh, s-a modificat prețurile datorită integrării energiei eoliene și uh, solare, dar oricum pot să revin cu detalii în ce privește situația din Spania. Mulțumesc acum în ce privește um, numele grupului Vergilor, domnului Filip Lambert. Mulțumesc. Doamnă comisar, atunci când sunt întrebat despre Comisia Juncker, am uh, mai multe lucruri bune de spus și dumneavoastră sunteți, uh, cum să spun, uh, persoana cea mai reprezentativă. Eu sunt mândru de ce faceți dumneavoastră pentru cetățenii europeni și vreau să se înregistreze acest lucru la procesul verbal. În ce privește deciziile fiscale și anchetele în curs, uh, mă alătur celor care v-a felicitat pentru treaba foarte bună. Mă bucur de faptul că predecesorul dumneavoastră al Munia a pus capăt acestui tabu și dumneavoastră continuat munca sa. Așa cum ați spus foarte bine, nu este sfârșitul procesului. Ați spus că există mii de decizii fiscale în așteptare. Cum le veți alege? Cum veți uh, hotărât ce anchete să lansați, știind că nu aveți resurse nelimitate. O altă întrebare. Volkswagen. În multe țări, clienții sau companiile care au, primi, au cumpărat mașini de la această uh, firmă uh, s-au bazat pe niște informații false și au primit chiar subvenții pentru cumpărarea acestor autovehicule. E vorba despre o distorsionare a pieței. Volkswagen ne-a înșelat, știm foarte bine acest lucru. Dar statele membre n-ar trebui să recupereze banii pe care Volkswagen sau clienții săi i-au primit în mod ilegal? Pentru că, de fapt, au cumpărat mașini care nu erau ecologice. First of all, thank you very much. În primul rând, Aș dori să vă mulțumesc, sunt mândră de cuvintele dumneavoastră, sunt foarte importante pentru mine. În al doilea rând, aveți dreptate. Sunt foarte multe asemenea decizii fiscale. În acest moment analizăm un număr de 300 din partea statelor membre care recurg la asemenea decizii fiscale și, după cum am spus deja, există exemple foarte bune, Uh, bine documentate, directe, care nu ridică niciun fel de semn de întrebare, dar există și alte asemenea decizii mai problematice și noi încercăm să identificăm cazurile evidente. Și abordarea mea personală ar fi că asemenea cazuri ar permite, ar avea un potențial de a deveni un model pentru sectorul de afaceri și pentru statele membre. Dar trebuie să începem de, la un anum, de undeva această activitate, pentru că dacă avem uh, îndoieli într-un anumit domeniu, în domeniul respectiv va trebui să demarăm aceste cazuri și va trebui să ne descurcăm cu resursele de care dispunem, să ne reorganizăm pe cât va fi posibil pentru a oferi sprijinul necesar celor care se ocupă de, de aceste cazuri Însă, desigur, așa cum ați uh, spus dumneavoastră, noi toți ne confruntăm cu această problemă a resurselor limitate, însă va trebui să ne descurcăm cu resursele de care dispunem. În ceea ce privește Volkswagen, ancheta este în desfășurare, deci acest caz nu a fost încheiat, nu putem spune care vor fi uh, evoluțiile viitoare. Volkswagen a primit subvenții pentru cercetare și așa mai departe, însă nu vă pot spune acum o sumă, o, o cifră totală în legătură cu ajutoarele de stat pe care le-a, le-a primit până acum. Însă, cred că până la, este un lucru pozitiv faptul că până la 1 iulie, 1 iulie anul viitor, statele membre vor fi obligate să publice toate informațiile privind ajutoarele de stat furnizate și cui sunt uh, furnizate aceste ajutoare de, de stat și prin acest uh, pas transparent, pe viitor vom putea vedea ce stat, care companii a acordat subvenții de stat. Și cred că acest lucru va fi un uh, ajutor foarte util pentru asemenea situații viitoare. Domnul Lambrex. Da, însă vă veți uh, ocupa de subvențiile primite de Volkswagen primite, uh, pentru că ar fi vândut uh, autoturisme ecologice. Doamna comisar, depinde de cum va evolua acest uh, caz, rămâne de văzut. Domnul președinte, vă mulțumesc. Acum în numele FDD are cuvântul Marco Vali. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Uh, comisar pentru prezența dumneai, pentru că ne stă la dispoziție de acest schimb de opinii. Nu aș dori, aș dori să vă spun că nu vă invidiez pentru că se exercită presiuni foarte mari prin scandalurile care sunt prezentate în mass media peste tot. Toată lumea se, așteaptă, se așteaptă la uh, justiție și în Italia încerc să explic cazurile Starbucks și Fiat uh, opiniei publice din Italia și toată lumea își dorește răspunsuri foarte clare din partea statelor membre și din partea Comisiei Europene. Este absurdă situația în care o multinațională ca Starbucks sau ca Fiat uh, uh, plătește plătește taxe atât de reduse în anumite state membre și cetățenii europeni se întreabă când vom ajunge la un sistem fiscal coerent care să nu fie creat uh, pentru a veni în beneficiul uh, multinaționalelor. Eu nu mi-aș dori ca în momentul în care voi deveni bunic să mă ocup de același subiect Avem nevoie de un proces de consultare publică pentru a îmbunătăți acest sistem, însă ne dorim și un calendar, un uh, grafic foarte, foarte clar și aș dori să vă întreb dacă există o o adevărată voință de a rezolva această problemă. Pentru că de fiecare dată când, de exemplu, Ecofinul ia o decizie, această decizie nu este urmată de pași concreți. De exemplu, în octombrie anul trecut s-a cerut o raportare pe fiecare țară în parte, un adevărat schimb automat de informații care ar uh, permite blocarea acestui fenomen de la, de la sursă, însă nimic nu s-a întâmplat și mă întreb dacă uh, cât timp va mai, uh, va mai exista încrederea cetățenilor europeni în instituțiile publice. Eu m-am ocupat de această temă deja de foarte mult timp, chiar dacă sunt tânăr și înțeleg cât de complicat este subiectul, nu aș dori să uh, uh, irosesc uh, prea mult timp aici, pentru că cred că nu este în interesul nostru să continuăm cu aceste fenomene negative. Um, comentariile dumneavoastră mă fac să fiu mai optimistă, pentru că cu cât Uh, cetățenii vor dedica o atenție mai mare acestui, uh, acestei teme, cu atât vom putea merge mai, mai departe înainte, pentru că nu există niciun obstacol în fața statelor membre să schimbe lucrurile de astăzi. Deci cred că electoratul are o sarcină adevărată de a insista asupra acestei teme și dacă un stat recurge la decizii fiscale să se asigure că aceste decizii fiscale sunt uh, Um, uh, legale, că nu se ajunge la o transferare a profiturilor dintr-un stat în altul și cred că dacă vom lucra împreună putem să ne asigurăm că există o egalitate de șanse și că toate companiile au aceeași uh, își aduc contribuția la veniturile fiscale din statul unde și-au reședința fiscală. Este un lucru important. Putem contribui din punctul de vedere al instrumentelor care țin de subvențiile de stat uh, cu instrumentul referitor la schimbul automat de informații, însă pentru ca un, ca un stat membru să se schimbe, acest lucru trebuie să se demareze pe plan intern. Tocmai de aceea pentru noi este foarte important să oferim uh, linii orientare referitoare la cum este posibilă această schimbare, linii Um, orientativă pe care o dăm statelor membre care au uh, îndoieli despre care ar fi cea mai bună abordare. Um, vedem că mii și mii de antreprenori își plătesc uh, taxele și văd că există și alte companii care au resursele necesare care le permită să nu-și plătească uh, taxele și um, avem și experiența tăierilor uh, bugetare din ultima perioadă, a reducerilor veniturilor la buget și sper că cu cât vom mai putea, cu cât vom lucra mai îndeaproape cu Parlamentele Naționale, așa cum a început să facă Comisia Taxe, cu atât va fi mai bine. Vă mulțumesc. Nimeni din partea ANS nu este prezent și acum aș dori să dau cuvântul uh, raportorului uh, Werner Lange. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Ne bucură colaborarea foarte bună pe care o avem cu dumneavoastră. Aș dori să mă refer la două teme, una dintre ele amintită deja, și anume deciziile fiscale. Mie mi se pare o problemă sau o decizie destul de ciudată, o decizie legată de aceste decizii. Um, sancțiunile sunt impuse nu statelor care sunt victime, ci celor care au, au făcut uh, aceste decizii. Poate că astfel se va ajunge la schimbarea comportamentului actual, însă abordarea este diferită față de uh, deciziile anti, antitrust. Uh, asemenea sancțiuni impuse în momentul în care se formează un uh, cartel. Uh, sumele obținute în urma acestor sancțiuni ajung la bugetul european și nu înțeleg de ce abordarea este aici uh, diferită, de ce sumele acestea ajung la statele membre și nu la bugetul european, pentru că până la urmă toate statele europene au avut de, de suferit. Deci nu înțeleg de ce până la urmă Luxemburgul și țările de jos, cele vinovate, uh, primesc uh, banii din aceste amenzi. Aș dori să... Cred că aceasta ar fi o altă posibilitate de a exercita presiuni suplimentare asupra statelor membre. Apoi, în ceea ce privește propunerea noastră referitoare la colaborarea cu autoritățile uh, responsabile pentru concurența națională, mi se pare o propunere bună însă această propunere se referă în mod special la colaborarea antitrust și a spus că în mai mult de o mie de cazuri colaborarea, această colaborare a funcționat foarte bine. Este un lucru foarte bun, însă lacuna este reprezentată și aici de subvențiile de stat și din experiența mea, din discuțiile pe care le-am purtat referitoare la ajutoarele de stat, Um, autoritățile naționale, guvernele naționale sunt cele care trebuie să uh, decidă dacă ajutoarele de stat oferite de alte state au fost legale sau nu. Este un sistem care vedem că nu funcționează și aș dori să vă întreb dacă nu considerați că, că și din acest punct de vedere ar trebui să exercităm presiuni mai mari asupra statelor membre. Din punctul meu de vedere, taxele recuperate trebuie să revină contribuabililor și nu statelor. Aveți dreptate spunând că este vorba de un paradox. Statul care a oferit un avantaj selectiv unei companii primește banii respectivi înapoi. Însă este un lucru valabil pentru toate cazurile unde este vorba de ajutoare de stat. Mm, nu știu Uh, cum am putea face altfel până acum. Nu există un sistem prin care să există o redistribuire a acestor uh, fonduri înspre alte state membre. Uh, ar trebui să înțelegem care sunt profiturile făcute, cum ar trebui să fie taxate în fiecare stat membru în parte. Um, Poate vom ajunge în această situație în momentul în care vom avea o bază uh, comună de impunere pentru societățile comerciale și un grad mai mare de, de, de transparență, însă, după cum am spus, contribuabilii sunt cei care ar trebui să primească acești uh, bani. În al doilea rând, aveți, aveți dreptate în legătură cu cu faptul că această colaborare cu autoritățile naționale se referă la acțiunile anti-trust. Trebuie respectate câteva uh, condiții, să vedem dacă o asemenea acțiune uh, are rost și uh, dacă statele respective prezintă în mod transparent cetățenilor lor modul în care au cheltuit banii. Sunt modalități foarte eficiente pentru a ne asigura că ajutoarele de stat decise de statele membre sunt decise într-un mod rațional și mie mi se pare că ține de prerogativele Comisiei să investigheze uneori din oficiu dacă un ajutor de stat este oferit într-un stat membru. Și este important să insistăm asupra acestui punct uh, că ține de prerogativele uh, Comisiei Europene să recurgă la asemenea investigații pentru că Într-adevăr, com- concurența este afectată dacă un stat uh, membru acordă uh, ajut- ajutoare de stat unei societăți comerciale sau alteia, pentru că acest lucru afectează egalitatea de șanse. Mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul domnului Shani în numele socialiștilor și democraților. Thank you very much, sir. Vă mulțumesc, stimată doamnă comisar. și eu aștept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră legate mai ales legate de temele care vor uh, rezulta în urma activității Comisiei uh, Taxe. Cred că această comisie, Comisia Taxe, este până acum un rezultat politic al activității Parlamentului European și dezbaterile din această comisie Uh, concluziile la care s-a ajuns acolo sunt uh, foarte utile. Au fost identificate anumite societăți comerciale importante care nu doresc să-și plătească taxele și eu sunt convins că serviciile Comisiei Europene vor, um, vor cerceta mai, și mai mult pentru a identifica societățile comerciale mai, pu- mai puțin importante care se bucură de asemenea sisteme avantajoase fiscale și de asemenea decizii fiscale. Și aș dori să vă atrag atenția asupra unui punct referitor la uh, țara mea de origine, în Ungaria, guvernul maghiar a desfințat în primul rând întregul, întregul sector al jocurilor de noroc, după care a creat de fapt un uh, monopol în uh, acest domeniu cu, cu diferite avantaje fiscale pentru operatorul respectiv. Deci, uh, această, acest, dincolo de faptul că persoana respectivă este un uh, prieten apropiat al primului ministru, în, în Ungaria s-a adoptat o lege prin care încrederea devine un criteriu pentru acordarea ajutorului de stat. Și apoi, poate la a doua mea întrebare veți putea răspunde mult mai repede, pentru că ați oferit deja răspuns în acest sens. Mă întreb care este părerea dumneavoastră legată de uh, fenomenul recent um, companiile de interes uh, comun uh, care sunt interzise în anumite state, care, care își pot desfășura activitatea în alte state membre. Nu știu care este părerea noastră față de acestea. În primul rând, cred că putem dezbate cât de mare este o societate comercială, deci cât de mare sunt peștii pe care încercăm să-i uh, prindem când este vorba de Starbucks, este vorba doar o parte, de o parte a, acestei, a acestei uh, companii. S-a ajuns la o sumă la 20-30 de milioane de euro, care pentru mărimea companiei Starbucks nu este o sumă atât de mare, însă cel mai important punct, punct este principiul. Trebuie să ne asigurăm că lucrurile sunt uh, respectate, că există uh, anumite limite despre uh, cât de mult trebuie să plătești pentru o pentru o activitate care ține de subvenții de stat. Deci principiul trebuie respectat și principiul trebuie respectat de toate societățile comerciale, de mari dimensiuni sau de mici dimensiuni. și vom afla mai multe informa- informații când vom încheia cazurile la care lucrăm acum. În ceea ce privește uh, Ungaria și jocurile de noroc, situația domnilor jocurilor de noroc, nu știu care este situația actuală, însă în discutăm aproape cu autoritățile din uh, Ungaria, ne adresăm întrebări referitoare la uh, taxarea societăților comerciale și cred că o să vă uh, pot da mai multe informații uh, în curând. În legătură cu ultima dumneavoastră întrebare, conlucrez îndeaproape cu comisarii responsabili pentru uh, transport, de exemplu, și înțelegem mult mai bine noile servicii de uh, sharing care există pe piață și aceste servicii digitale aduc elemente noi care creează, au potențialul de a crea noi locuri de muncă, însă este un lucru legitim să ne punem întrebări referitoare la taxare, la fiscalitate și așa mai departe. Și facem acest lucru acum. Mulțumesc. În numele PP-ului are acum cuvântul doamna da, Paunova. Vă mulțumesc, Uh, domnule președinte, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru că ați venit în fața comisiei noastre și vă mulțumesc pentru activitatea noastră de până acum. Uh, mă bucură faptul că ați avut energia să vă ocupați de aceste ultime două cazuri. Întrebarea mea este puțin similară cu cea a antevorbitorului. Săptămâna trecută am convenit că economia digitală va fi în beneficiul uh, consumatorilor într-un context uh, trans- transfrontalier, doar dacă nu există probleme, problemele cu care ne-am confruntat în uh, ultimii ani și probleme care sunt destul de răspândite pentru consumatori în continuare. Însă, pe măsură ce economia digitală va crește și mai mult și ne, ne vom folosi în comun diferite obiecte, cum ar fi case, mașini și așa mai departe. Și aș dori să întreb ce, um, care va fi rolul unei economii de colaborare pe viitor și dacă acest nou tip de economie aduce cu sine, ridică anumite întrebări uh, legate de concurență. Mă bucură faptul că ați lansat o anchetă referitoare la comerțul electronic pentru a vedea dacă apar practici concurențiale neloiale. Și mă întreb, nu știu, însă mă întreb dacă atunci când vine vorba de uh, recent lansata strategie privind economia digitală, cum veți participa dumneavoastră în a influența această agenda? Serviciile dumneavoastră vor uh, participa? astfel încât uh, această agendă să fie dezvoltată pe o anumită bază anume? I do hope so. Eu sper că da. Pentru că atunci când facem o anchetă Uh, o facem pentru că avem senzația că ceva nu funcționează așa cum ar trebui. Ca să vă dau o cifră, vorbim de mai puțin de 10% din IMM-urile noastre care fac uh, comerț transfrontalier și întrebarea este de ce, că e mult mai ușor decât să ai un magazin uh, real uh, cu personal și așa mai departe. Dar există alte bariere contractuale, poate nu li se permite de către furnizori, spre exemplu. Cred că vom găsi cazuri, dar sper că vom putea de asemenea să oferim păreri și cunoștință colegilor care au responsabilități legislative mai degrabă. Încercând să ne concentrăm atunci când uh, am analizat răspunsurile primite și le mulțumesc companiilor uh, pentru asta. O să analizăm uh, aspecte precum geoblocarea, spre exemplu. Să vedem cum poate fi util pentru comisarul Lansă pentru ca în încercarea acestuia de a ajuta consumatorii. Și cred că ar fi util aici să folosim aceste instrumente din uh, perspectiva noastră a concurenței. Și de asemenea, avem și păreri care ar putea fi utile pentru colegi. Deci, da. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, Nina Gil. Mulțumesc, domnule președinte și doamnă comisar. Industria oțelului este esențială în Regatul Unit în ceea ce privește uh, numărul de locuri de muncă oferite și impactul economic. Nu vorbesc doar de oamenii angajați, dar de trei ori mai multe locuri de muncă depind de această industrie și are o contribuție de 45 de miliarde de euro la PIB-ul Regatului Unit. Deci este de importanță esențială pentru regiunea mea și lanțul de furnizori uh, are cam 250.000 de locuri de muncă. Deci principala cauza a crizei, care mi se tot spune că a apărut, este costul ridicat al energiei și una din cele mai mari companii uh, din regiunea mea care uh, se numește Caparo și care deja este sub tutelă judiciară. Uh, din păcate, uh, directorul uh, pare să fi murit din cauza unei presupuse sinucideri în această dimineață și adresez condolențe familiei, dar dacă avem sute de mii de locuri de muncă care depind de această organizație, problema pe care o avem este că secretarul de stat uh, britanic a dat vina pe UE pentru lipsa de acțiune pentru a face față acestei crize și a spus că este din cauza regulilor privind ajutorul de stat și a faptului că nu s-a făcut nimic în ceea ce privește problema antidumping. Și acesta este motivul pentru care avem o criză, că a scăzut prețul oțelului, dar Cred că uneori avem motive bune pentru a acorda ajutoare de stat, tocmai pentru a contracara uh, diversele tipuri de ajutoare ilegale de stat care s-au acordat în Europa. Și mă întreb dacă UE uh, a făcut excepții în trecut în alte domenii când a aprobat ajutoare de stat și dacă ați putut să finalizați problema antidumpingului și dacă ați luat măsuri în ceea ce privește importurile ieftine de oțel pe care le primim. Mulțumesc. Well, I, I think that the steel industry is important for Cred că uh, industria oțelului este importantă pentru tot, uh, toată Europa. Produsele siderurgice sunt introduse în diverse tipuri de industrie, în industria construcțiilor, spre exemplu. Deci este un sector extrem de important și cred că Europa este un exportator net de oțel către restul lumii. Și asta este un semn al calității oțelului fabricat în Europa. Un alt lucru pe care l-am aflat este că există o varietate uriașă de produse din oțel, deci nu e un produs omogen. Și asta înseamnă că pentru cei care se ocupă de inițiativele antidumping, este foarte dificil pentru a își da seama cum pot lua niște măsuri directe atunci când uh, se găsesc cazuri de dumping. Dar să și permitem uh, importurile de oțel de care este nevoie pentru anumite uh, operațiuni. Eu nu sunt direct implicată în operațiunile antidumping, dar ei sunt conștienți de asta și s-au luat deja niște măsuri pentru a ne asigura că lucrurile sunt oarecum echilibrate. În al doilea rând, suntem obligați de deciziile luate de șefii de stat uh, și de guvern în 2013 în ceea ce privește industria siderurgică, care nu ne permit să acordăm ajutoare de stat acestei industrii. Au existat multe analize înainte de luarea acestei decizii de către statele membre. Ceea ce facem este să lucrăm cu statele membre pentru a ne asigura că Uh, locul, că excepțiile atunci când vine vorba de consumul mare de energie sunt utilizate într-un mod transparent și direct. Lucrăm cu Regatul Unit în ceea ce privește ideile pe care le au, chiar în aceste momente, pentru a le permite utilizarea acestor posibilități, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor state membre. Mulțumesc foarte mult! Și acum îi dau cuvântul domnului Balț încă o dată în numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări uh, succinte în ceea ce privește raportarea de la țară la țară. Doamnă comisar, credeți că anumite tipuri de raportare de la țară la țară vă vor ajuta să identificați ajutoare de stat ilegale acordate multinaționalelor pe viitor? Și cum ar trebui să arate pentru ca firmele să nu fie într-o poziție dezavantajată față de rivalii din afara UE. A doua întrebare este una mai specifică în ceea ce privește bugetul pe 2016. Comisia noastră, în avizul uh, pe proiectul de buget 2016, a propus uh, alocarea de mai multe resurse pentru cheltuielile legate de politica de concurență, tocmai pentru a încuraja lupta împotriva planificării financiare din partea multinaționalelor. Care este estimarea dumneavoastră în ceea ce privește nevoia de resurse suplimentare? În ceea ce privește raportarea de la țară la țară, Cred că aceste două întrebări sunt cele la care trebuie să dăm răspuns înainte de a veni cu o propunere din partea Comisiei. Cred că este interesant că deja vedeți raportarea de la țară la țară în sectorul financiar, ceea ce ar duce la concluzia că dacă ei se descurcă și văd că încet, încet, încet, încep chiar să se dezvolte, înseamnă că există loc pentru rapoarte de la țară la țară fără a periclita capacitatea de dezvoltare a companiilor. Nu cred că asta poate să arate uh, ilegalitățile și ajutoarele de stat acordate ilegal. Cred că pentru asta e nevoie de, de cazuistică. Uh, dar cred că previne acordarea de ajutoare ilegale, pentru că dacă ai raportarea de la țară la țară, lucrurile devin mai evidente. Dacă și plătești impozit în țara unde faci profitul. Deci cred că, în principiu, este foarte important să mergem în această direcție. În al doilea rând, cum putem face asta într-un mod în care să nu dezavantajăm companiile? Nu am încă răspunsul la această întrebare. Știu că toți colegii mei lucrează la asta, pentru că e foarte clar că n-ar trebui să periclităm companiile, ci ar trebui uh, să fie doar uh, un pas în plus pe calea transparenței. Evident, întotdeauna poți să folosești mai multe resurse și e greu să spui cât de multe în plus eu am mare încredere în uh, colegul care negociază bugetul pe 2016 cu dumneavoastră și în alți colegi și o să iau rezultatul așa cum mi se prezintă și o să încerc să fac tot posibilul cu resursele existente pentru a urma uh, scopurile și țelurile pe care cred că le avem în comun. Mulțumesc foarte mult. Am numele Um, socialiștilor, colegul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în limba spaniolă. Două întrebări. În primul rând, probleme procedurale. Avem o dată la care să știm rezultatele anchetelor Apple și Amazon? Și a doua întrebare, care pleacă de la întrebarea Ninei Gil. Există o discuție în ceea ce privește considerarea, acordarea de statut de economie de piață Chinei? Înțeleg că sunteți uh, răspunzătoare pentru asigurarea concurenței pe piața europeană și înțeleg că există și alți membri ai Comisiei care sunt mai implicați în problema comerțului internațional, dar aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră care este părerea dumneavoastră. Credeți că un guvern care este condus de secole Uh, care este centralizat de secole poate să se califice drept economie de piață? Pentru că este o economie centralizată condusă de stat, e foarte clar. Și asta cauzează și probleme în industria siderurgică din Europa și din alte țări. Iar realitatea este că volumul de importuri din uh, această țară este masiv atunci când vorbim despre țări care nu au statut de economie de piață și cred că asta este extrem de important pentru viitorul european. Aș vrea să știu părerea dumneavoastră. Nu pot să vă dau o dată pentru deciziile din cazurile Amazon și Apple. Cazul Amazon a fost demarat mai târziu decât cazul Apple și nu pot să vă dau data nu pentru că nu vreau, ci pentru că nu am o dată depinde de analiza informațiilor și tot primim informații pentru a avea uh, cel mai bun temei pentru luarea unei decizii. Al doilea rând, în ceea ce privește China, Există mai multe implicații dacă China primește acest statut de economie de piață în conformitate cu prevederile uh, OMC. Și din câte știu, va necesita și implicarea Parlamentului European, dacă ar fi să ajungem acolo să tratăm China ca o economie de piață, ca oricare alta. Acestea fiind spuse, cred că pot să fie economie de piață și în alte moduri. Cred că toată lumea ar considera că Uniunea Europeană este o economie de piață, deși există foarte multe reglementări în ceea ce privește concurența și așa mai departe, deci este o economie reglementată, practic. nu o să discut acum definiția strictă a economiei de piață de la OMC, dar vreau să vă spun că am lucrat cu China, am semnat un document de lucru care să ne permită să aliniem unele din subiectele legate de control pentru a lucra mai strâns dacă trebuie să fac o notificare în mai mult de o jurisdicție China poate colabora cu noi și cu SUA și cred că este important să fim din ce în ce mai buni în ceea ce privește coordonarea, pentru că de-abia atunci vom putea ține pasul cu globalizarea și cred că acesta este un subiect foarte important. Deci, deși există specific, elemente specifice în ceea ce privește definiția unei economii de piață și deși ar trebui implicat și Consiliul și Parlamentul, cred că trebuie să lucrăm cu China pentru a avea o înțelegere reciprocă mai profundă în ceea ce privește funcționarea concurenței în diverse locuri. Mulțumesc și, nu în ultimul rând, domnul raportor. Comisar, nici Vă mulțumesc, doamnă comisar. Aș dori să revin la afirmația dumneavoastră din prima, din prima intervenție că banii, contribu- banii din uh, amenziile respective vor uh, reveni la contribuali. Însă nu, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Pentru că deci eu am o, eu o părere complet diferită decât cea a dumneavoastră și apoi aș dori să vă întreb cum considerați că, că poate fi implicat mai uh, mai mult, Parlamentul European, când vine vorba de publicarea unor orientări generale, când vine vorba de uh, decizii principiale, cum ar fi uh, discuțiile cu autoritățile naționale care au uh, prerogative în domeniul concurenței. Și apoi, în, pe data de 4 noiembrie, Comisia Europeană a luat o decizie în ceea ce privește procesul din partea Curții Europene de Justiție vis-a-vis -vis de circuitul de curse în Nürburgring și, din păcate, Comisia Europeană nu ne-a răspuns dacă acest proces a fost unul transparent și neutru din punctul de vedere al concurenței, dacă a fost un proces uh, nediscriminatoriu. Cei care au recurs la acțiunea în instanță afirmă că nu a fost un proces uh, transparent și nediscriminatoriu și uh, aș dori să întreb de ce Comisia Europeană nu a analizat aceste argumente și de ce a fost nevoie ca Curtea Europeană uh, de Justiție să se ocupe de acest uh, caz. Well, exactly the fact that... Tocmai faptul că avem o curte europeană care să se asigure că este neutră și independentă. Asta este, acesta este unul din cele mai importante aspecte. Deci nu vorbim despre echilibrele noastre interne pentru a ne asigura că respectivele cazuri au suficientă calitate și, care nu, și nu se amestecă în uh, aplicarea legilor privind concurența. Și cred că cel mai important loc, punct de început este ca Parlamentul să-și ia mai multă responsabilitate și aici mă refer la agențiile și autoritățile naționale. O să fac tot posibilul pentru a mă asigura că Parlamentul va fi colegiuitor asupra acestei propuneri. Bineînțeles, se pot întâmpla diverse lucruri în consultările publice, dar cred că Ah, asta ne-ar ajuta să avem un rezultat mai bun dacă Parlamentul este colegiuitor. Și, evident, e nevoie de o propunere pentru a face asta. și ar fi o cale evidentă de urmat dacă aceasta apare și în uh, consultările publice, pentru că în cazurile anterioare în care Parlamentul a fost colegiuitor, acest lucru a fost de folos uh, cetățenilor europeni și din acest uh, punct de vedere, cred că trebuie să facem ceea ce este evident și mm, pornind cu prioritățile. În ceea ce privește impozitarea, sunt uh, dispusă și deschisă să discutăm pe o bază mai largă decât ajutoarele de stat. Am văzut regulile atunci când vorbim despre ajutoarele de stat, recuperăm ajutoarele date de stat de la statele care le-au acordat. Și acest lucru a fost aprobat, această procedură a fost aprobată de curte de, cu multă vreme în urmă. Dar dacă ne uităm la impozitare, perspectiva e mult mai largă și trebuie să implici mai mulți colegi, atât din partea dumneavoastră cât și din partea noastră, dar eu m-aș bucura să particip. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Am terminat cu lista vorbitorilor. Doamna comisar, a fost o plăcere să vă avem alături de noi. În uh, prezentarea introductivă ați uh, spus că uh, în mod politicos că o să ne ascultați ca să aveți ce învăța de la noi, dar eu cred că am învățat mai multe noi de la dumneavoastră, așa încât vă mulțumesc foarte mult și aștept cu interes următorul Uh, schimb de opinii care se va întâmpla la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor, când vom discuta despre multe din aspectele deja menționate. Uh, raportul privind concurența și politica de concurență, uh, proiectul a fost prezentat pe 30 octombrie. Joi vom discuta amendamentele. Votul este planificat pentru 1 decembrie în cadrul comisiei noastre și în plenară uh, pe 18 ianuarie este programat deocamdată. Și sperăm să fie și adoptat atunci. Ajungem astfel la finalul primei noastre zile și ne reîntâlnim mâine la ora 9 pentru a discuta despre MIFID. Vă mulțumesc foarte mult și ședința se suspendă.